Rich. Mes chers collègues, je vous remercie pour votre présence pour notre réunion de Dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la reuniunea comisiei noastre în această seară la Strasburg. Înainte de a trece la miezul discuției noastre din această seară, aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor care au participat la Săptămâna Regiunilor, bogată în evenimente și care ne-a permis să transmitem mesajul în favoarea coeziunii în această perioadă fundamentală pentru viitorul politicii noastre. Ne aflăm așadar în această seară împreună aici pentru votul privitor la modificarea regulamentului propusă de Comisia Europeană privind Fondul de Solidaritate, pentru ca, mai întâi de toate, v-aș reaminti, să adăugăm Brexitul la circumstanțele care justifică uh, folosirea fondului, care în prezent nu se folosește decât pentru a finanța uh, aceia care, pe aceia care Uh, au avut de suferit de pe urma catastrofelor naturale. Ei bine, acum se adaugă și Brexit. Comisia pentru buget a studiat această propunere și a emis un aviz favorabil. Noi am dezbătut în cadrul Comisiei Regii în data de 2 octombrie despre această propunere și Ideea, sugestia de a folosi procedura simplificată nu a fost acceptată. A doua zi, coordonatorii au decis așadar să-mi, încredin- să încredințeze mie acest dosar în procedură uh, ordinară și ne-am străduit chiar și așa să avem un calendar cât mai strâns cu putință. Au fost depuse 87 de amendamente și săptămâna trecută ne-am pus de acord asupra a patru amendamente de compromis care acoperă cele mai importante elemente ale propunerii. Reuniunea extraordinară din seara aceasta are drept scop, așadar, votul pe marginea acestor amendamente, întrucât dosarul acesta se află pe ordinea de zi a reuniunii plenare, cel puțin până în prezent. Așa stau lucrurile. Vă propun așadar să Trecem la vot. Și să discutăm despre problemele de procedură în plen și despre cursul care va trebui dat acestui dosar. Fiindcă vreau să vă reamintesc că regulamentul propus de către Comisie vizează doar o ipoteză, se referă doar la o ipoteză și anume aceea a unui Brexit fără acord. Până în momentul de față, însă, nimeni nu știe dacă în 31 octombrie vom avea sau nu acord, va fi sau nu deal, deal sau no deal. Putem să facem scenarii, putem să facem presupuneri, dar nu avem nicio siguranță. Ori, datoria noastră în calitatea noastră de legiuitori, așa cum am mai spus-o, este aceea de a ne pregăti pentru orice eventualitate. Așadar, vă propun să trecem la vot. Aveți cartelele de vot, le-ați introdus în uh, console. Foarte bine. Așadar, putem trece la vot pe marginea propunerii de respingere a regulamentului care acoperă o serie întreagă de amendamente ce se regăsesc pe listele dumneavoastră de vot. Am deschis votul. Cine e pentru? Se scuză mm, vorbitorul. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul este respins. Trecem atunci la punctul 3, Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul, amendamentele au fost respinse. Și acum votăm în bloc amendamentele 37 până la 33. Oui, oui, oui, oui. Oui, oui, pardon. Compromis 1. C'est ça, hein Oui, c'est ça. Qui est pour? Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Compromisul se adoptă. Trecem acum la compromisul numărul 2, pentru. Împotriva. Abținări. Compromisul se adoptă. Trecem acum la amendamentul 55 al colegului Vana. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul se respinge. Și acum trecem la compromisul 3, pentru. Împotrivă. Abțineri. Compromisul 3 se adoptă. Trecem acum la votul pe marginea amendamentului 61. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 62. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Foarte bine, verificăm electronic votul amendamentul 64. Am deschis votul. Am închis votul. Amendamentul este respins. Amendamentul 65. 66 se corectează vorbitorul. Cine este pentru 66? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 71 și 76 împreună. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Amendamentele colegului Arimon se adoptă. Amendamentul 72. cine pentru? Nu, devine caduc 72, deci trecem la 74. 2. cine pentru? De 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 80. Pentru. Împotrivă. Abținări. Cred că mai bine verificăm. La 80. Am deschis votul. Am închis votul. Este adoptat cu majoritate amplă. Amendamentul 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 82. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Cine-i pentru? cine împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25 devine caduc și trecem deci la votul final. Am deschis votul. Am închis votul. Raportul se adoptă cu 33 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 4 abțineri. Vă mulțumesc foarte mult! Acum vă voi uh, oferi câteva orientări cu privire la procedura din plen. Mai întâi, Consiliul European ne științează că deocamdată amână analiza acestui dosar până când împrejurările legate de Brexit se vor clarifica. Totuși, după ce aceste împrejurări se vor fi clarificat, propunerea aceasta ar putea, ar putea să devină foarte urgentă. Și după cum vă spuneam, ține de responsabilitatea noastră să ne pregătim pentru orice eventualitate. Am prevăzut analiza acestui raport și votul său în plen pentru joi. Dacă sunteți de acord, voi solicita aplicarea articolului 59, alineatul 4 din regulament care spune următoarele. În cazul în care întregul proiect de act legislativ modificat se adoptă, atunci președintele anunță că prima lectură s-a încheiat, cu excepția cazului în care, la propunerea președintelui sau a raportorului comisiei competente, Parlamentul ar hotărâ să amâne problema, să o transmită către Comisia competentă în vederea unei negocieri interinstituționale potrivit articolelor 60 și 74. Este ceea ce voi și face, întrucât această procedură are, prezintă multe avantaje. Plenara adoptă o poziție printr-un vot oficial. Asta va și face. Însă, negocierile ulterior mai rămân posibile în următoarele patru luni. Prin urmare, nu este necesar să adoptăm un mandat cu ocazia acestei reuniuni extraordinare și cred că vom putea continua să progresăm dacă situația va necesita acest lucru, fără să mai fie nevoie să așteptăm anunțarea mandatului la sesiunea din noiembrie, pentru a putea angaja eventuale negocieri. Soluția aceasta este pertinentă, indiferent de decizia care se va lua în zilele următoare cu privire la Brexit, în zilele sau în săptămânile următoare. După vot, voi da cuvântul pentru a spune sau voi lua cuvântul pentru a spune că vom transmite comisie competente acest dosar și apoi vom vedea ce se va întâmpla cu Brexit. Convingerea mea, deși nu vreau să pun niciun pariu, dar e o convingere personală, este că probabilitatea ca Brexitul să se facă fără niciun fel de acord este foarte slabă. Uniunea Europeană a pus deja pe masă o propunere de acord. Noi acum așteptăm să aflăm poziția britanicilor, însă cred că în scenariile care se conturează, un Brexit fără acord ar fi, dintre toate aceste scenarii, cel mai puțin probabil. Chiar și așa, însă, Trebuie să ne achităm de această sarcină și cred că amendamentele pe care le-am adus de asemenea au permis și ele să reafirme atașamentul nostru față de fondul de solidaritate. După cum ați văzut în plen, astăzi, grupul PPE a atras atenția asupra catastrofelor naturale care au intervenit în port, care au apărut în Portugalia și în Spania. Mă aflam la Palermo, în Sicilia, unde m-am întâlnit cu uh, uh guvernatorul uh, regiunii Asore, ciclonul care a traversat acea regiune a uh, produs 300 de milioane de euro sub formă de pagube. Deci, infrastructură, s-au produs foarte multe distrugeri. Ei bine, fondul acesta și amendamentele noastre arată că uh, trebuie să menținem un echilibru necesar și să consolidăm fondul de solidaritate, ținând seama de faptul că, fără îndoială, din păcate, vor mai apărea astfel de catastrofe naturale. Și acum, în timp ce discutăm în această seară, chiar acum, se întrunește conferința președinților pentru a lua în discuție problema Brexit, s-ar putea să fim convocați în plen, la un plen până la sfârșitul lunii octombrie. Mâine după amiază va avea loc o reuniune a președinților de comisii și pe măsură ce lucrurile evoluează, vă voi ține la curent prin e-mail cu privire la aceste evoluții. Dacă lucrurile evoluează până joi, atunci putem și noi să introducem o solicitare. Dar, deocamdată, urmăm, respectăm procedura obișnuită, normală, mergem în plen și apoi, aici, în fața comisiei noastre, vom recupera dosarul și împreună ne vom pronunța cu privire la modul optim de a proceda pentru a putea avansa în funcție de ce se întâmplă, în funcție de situație. Dacă raportorii din umbră doresc acum să intervină, sunt invitați să o facă. Din partea PPE, domnul Bogovici, nu? Foarte bine. Din partea socialiștilor, ECR, ID, Verzi, Renew, GUE. Da, e o problemă foarte neplăcută cu sunetul, într-adevăr. Foarte neplăcută. Vă rog. Est-ce que les services techniques peuvent régler ce problème? Dacă ar putea serviciul tehnic să rezolve problema aceasta a sunetului. Hmm. Bien. Bon, euh, autre chose. Bine. Altceva. De vreme ce tot ne-am adunat, să discutăm un pic despre situație. Ați văzut că s-a întrunit Consiliul European. Eu am fost la Palermo împreună cu colegul Ian Albright și cu Margarita Marquez de la Comisia pentru Buget. Și de la Palermo am reacționat pe marginea propunerilor aflate acum în discuție din partea Consiliului European. E vorba de propuneri de scădere destul de drastică a bugetelor pentru politica agricolă comună și politica de coeziune și noi din Palermo, împreună cu colegii de la Comisia pentru Buget, am avut un discurs care, cred eu, reprezintă poziția comisiei noastre, arătând că respingem aceste scăderi, aceste tăieri bugetare. Mâine, în conferința președinților de comisie, voi propune tuturor președinților de comisii să aibă același discurs către Consiliu. Deci nu doar Comisia Bugete și Comisia Regii să transmită acest mesaj, ci toți președinții de comisii să o facă și, de ce nu, o să-i propun acest lucru și președintelui Tajani pentru că cred că conferința președinților de comisii trebuie să fie și un organ în care se adoptă poziții politice. Și poate că va trebui să ne asumăm o poziție cu privire la poziția privitoare la fondul CFP. În orice caz, vă solicit tuturor să reacționați în permanență cu privire la faptul că trebuie apărat bugetul pentru politica de coeziune. Pentru că în negocierile pe marginea diferitelor regulamente putem să spunem ce vrem, dar dacă nu avem un buget suficient de mare, va fi foarte greu apoi să punem în aplicare o politică bună în anii care urmează. Așa încât, după cum spuneam și președintelui uh, Uh, Comitetului Regiunilor, uh, trebuie să asumăm, să, să, să luăm poziție, să vorbim, să transmitem mesaje șefilor de state și guverne și să uh, creștem presiunea. S'agissant de la politică agricole comună, il y a des lobby très... Nu se mai aude, din păcate, discursul președintelui. La politique de cohésion, elle repose sur des bénéficiaires qui pour beaucoup sont des acteurs politica de coeziune depinde de beneficiari, îi vizează pe beneficiari care sunt de multe ori organizații publice. E, e foarte dificil, uh, problema sunetului este din ce în ce mai complicată, noi în, în cabină nu auzim aproape deloc, este, nivelul este aproape inauzibil. Et, bah da, oui, c'est dommage din păcate apare această problemă tehnică. Vă mulțumesc foarte mult!